Before we do the voting, uh, Înainte să trecem la votor, aș avea un anunț. Aș dori să vă aduc aminte că în urma unei decizii anterioare, termenul limită pentru depunerea amendamentelor referitoare la procedura cu aviz conform pe marginea AK, protocolul adițional. Va, acest termen va fi stabilit după transmiterea deciziei Comisiei AFET. Știm că în Comisia AFET se va vota pe data de 9 iunie. Deci, ținând cont de faptul că urmează un sfârșit de săptămână după acest vot, termenul limită va fi data de 11 iunie la ora 18. După acest anunț, haideți să trecem la votarea um, propunerii de rezoluție înaintată de raportorii Mario David și Bernd Lange, referitoare la acordul comercial între Uniunea, Europa, Uniunea Europeană pe de-o parte și Columbia și Peru pe de altă parte. Nu este vorba de un vot despre acest acord, ci este vorba de un proiect de rezoluție propus în mod comun de, de cei doi raportori. Au fost înaintate 83 de amendamente la acest proiect de rezoluție. Haideți să începem așadar. Îmi pare foarte rău că intervin, domnule președinte, dar m am uitat cartela de vot. Deci vă rog să nu mă uitați în momentul în care votăm. All right. Domnul vă rog frumos, puțină atenție. Ianic Jadot dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am înțeles foarte bine anunțul dumneavoastră cu privire la acordul ACA. Am discutat azi dimineață la reuniunea coordonatorilor, iar a poziția noastră era de a avea o întrebare orală la plenară, din câte am înțeles eu, să încercăm, încerc, să încercăm să lămurim aspectele juridice ale acestui acord. Aceasta este poziția coordonatorilor. Acum ne anunțați ce un vot, poate m-am înșelat eu, dar mă uit la Daniel și la ceilalți și uh, Uh, îmi dau seama că acordul de dimineață nu corespunde cu ce a spus dumneavoastră aici. But I have... Nu, eu am propus uh, o asemenea întrebare, însă propunerea nu s-a bucurat de sprijin. Intervenție fără microfon. Apart, apart from ECR, it was a clear support... Da, în afara grupului ECR, celelalte uh, grupuri politice au sprijinit sau păreau să sprijină asemenea propunerea. Domnul președinte, deci mă înșel eu. Aceasta este interpretarea corectă, întrebă, mă adresez acum celorlalți uh, coordonatori, deci se pare că, într-adevăr, eu uh, mă înșel. Deci trebuie să amânăm termenul limită. și la următoarea întâlnire a coordonatorilor vă vom prezenta un nou calendar. Îmi pare rău pentru acest lucru. Haideți să trecem la voturi. Înainte să votăm, poate ar fi bine să verificăm dacă e totul în ordine în legătură cu reprezentarea grupurilor politice. Votul este deschis. Vă rog pe toți să apăsați unul din uh, butoane, indiferent de care. Foarte bine. Amendamentul 31. Vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă? se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm. Verificăm a doua parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. A doua parte a fost respinsă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 34. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35. Din nou vot pe părți. Prima parte. Cine stă pe... împotriva Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Cine stă pentru? împotriva Abțineri. Se respinge. A treia parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Haideți să verificăm, pentru că nu sunt sigur. Verificăm a treia parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu majoritate clară. Amendamentul 36. Din nou vot pe părți trei părți. Prima parte, cine este pentru? Nu, prima parte este caducă. Nu, amendamentul este caduc. Amendamentul 38, cine este pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 37, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 39, cine este pentru? Împotriva, abțineri se respinge. 40 și 41, cine este pentru ele? împotriva abțineri se resping. 42. Cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. 43 și 44. Cine stă pentru, împotriva abțineri se resping. 45. Cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. 40 și... verificăm 45? Sunteți siguri? Nu. 46. Cine este pentru? Împotriva abțineri să respinge. 47. Cine este pentru? Împotriva abțineri să respinge. 48. Cine este pentru? Împotriva abțineri să respinge. 49. Cine este pentru? Împotriva abțineri să respinge. 50. În trei părți. Prima parte. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotriva, abținerii, se respinge. Nu, îmi pare rău, dar nu am văzut cum a votat PP-ul. Haideți să verificăm partea a doua. Amendamentul 50, a doua parte, s-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă. Nu am numărat Pe ul pentru că nu am văzut cum s-a votat. Oricum, a treia parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 53, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 54, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 55. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 56. Cine este? Nu? Chiar dacă amendamentul a fost respins, aș dori să spun tuturor că la alineatul trebuie să vă spun că am discutat în Strasburg despre acest uh, alineat și în plenară s-a făcut referință la uh, sindicate. Deci chiar dacă în cadrul uh, PP-ului există o procedură referitoare la sindicate, aș dori să vă, aduc, să vă atrag atenția asupra acestei proceduri existente. Mulțumesc, domnule Scholz. 56. Cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 59 și 60. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se resping. 61. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine stă pentru? un Iva abțineri se adoptă. Da, Marita? Intervenție fără microfon. Micro. Is this an oral amendment? Yes, it's an... Da, este vorba de un amendament oral? Da, într adevăr După cum știți, în penultimul alineat cerem Comisiei Europene să inițieze imediat asistarea Columbiei și Peruului. Mă întreb dacă nu ar fi mai bine să cerem Comisiei să fie pregătită să-și oferă asistența, pentru că ce se întâmplă dacă nu se cere acest lucru? Cred că este pur și simplu o formulare mai logică. Deci este vorba de compromisul la uh, alineatul 14. Bent, n-am apucat să discut cu tine, nu știu dacă ești de acord cu acest lucru, deci să spunem comisia să fie pregătită pentru a-și oferi asistență. Da. Ar trebui să modificăm amendamentul de compromis, să spunem că Comisia ar trebui să fie pregătită pentru a asista Columbia și Peru. Există obiecții la acest amendament oral? Deci compromisul cum este acum? Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 este cadoc. 64. A doua parte pentru că prima este caducă. Deci votăm a doua parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A treia parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. A patra parte. Cine este pentru? Împotriva se respinge. A cincea parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. A șasea parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. A șaptea parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Verificăm a șaptea parte. Foarte bine, s-a deschis votul pentru a șaptea parte de la amendamentul 64. Votul s-a închis. A fost respinsă foarte clar. Amendamentul 65 este caduc.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 Nu? Verificăm a doua parte. Deci revenim la a doua parte. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul și a doua parte a fost respinsă. A treia parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Nu văd cum a votat din nou PP-ul. Haideți să repetăm. A treia parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 69. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. 72. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 73. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Trebuie să verificăm amendamentul 73. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost adoptat acest amendament. 74 este caduc. 75. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 75. 76 acum. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 77 și 7 78. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. 79 împreună cu 80. Nu? Doar 79. Cine este pentru? Împotriva țineri se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotriva țineri se respinge. 82. Cine este pentru? Împotriva țineri se respinge. 83. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 5. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine stă, 6. Amendamentul 6. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 7. Cine 7 și 8 Deci amendamentele 7 și 8. Cine stă pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Vot pe părți. Amendamentul oral din partea lui Bent Lange la amendamentul 10. Vedeți care este acest amendament în loc de would, could. Există obiecții pentru acest uh, Amendament oral? Nu. Atunci votăm cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 10. Să deschis votul. S-a închis votul. A fost adoptat. Amendamentul 11. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 13. Prima parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. A doua parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. A treia parte, cine stă pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentele 14 și 15, cred. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se resping. 16. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 17. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. 18. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Verificăm 18. Verificăm 18. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost respins. Am ajuns la amendamentul 21. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se respinge. 22. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 1. Cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 și 28, cine stă pentru, împotriva abțineri, se resping. Amendamentul 29, cine stă pentru, împotriva abțineri, se respingem. Amendamentul 30, un amendament uh, oral pe care îl aveți în dosarele dumneavoastră, tot uh, înaintat de Bernd Lange. Există obiecții la acest amendament oral? Nu? Atunci îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Verificăm amendamentul 30 cu amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. A fost respins. Amendamentul 1 la citări. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. s-a adoptat cu 20 de voturi pentru, 21 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 3 abțineri. Felicităm ambii raportori. Te cojo esto, ¿eh? Porque había un par de ellos que no...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 have stakeholders. Shall I ask you, those who are leaving the room? Vă rog foarte frumos, dacă părăsiți sala, să o faceți în liniște și cât mai rapid. Uh, I don't like to use the hammer, but... Nu-mi place să folosesc ciocanelul. Silence, please. Faceți liniște, vă rog. Ok. Item 14. Punctul 14 de pe ordinea de zi. Aderarea UE la Comitetul Consultativ Internațional al Bumbacului, CCIB. Este vorba despre o organizație internațională a unui bun de corespondire internațională la care Uniunea Europeană nu este membru. Avem un prim schimb de păreri cu părțile implicate. Raportorul nostru este doamna Cristina, Cristiana Muscardini, care este absentă, dar pe care o înlocuiește domnul Caspari, coordonatorul de la PP. Daniel, ai cuvântul pentru a ne prezenta acest subiect și pentru a demara schimbul de păreri. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Domnule președinte, în mod normal, Colega noastră, Muscardini, este raportor pe marginea acestei uh, teme, este foarte interesată de această temă și pare rău că nu poate fi prezentă pentru a discuta astăzi. Însă nu știu dacă această veste a fost aflată de toată lumea, însă de dimineață a avut loc un cutremur puternic în nordul Italiei. Drept urmare, colega noastră Muscardini nu poate fi prezentă astăzi alături de noi. Dumnezeu recunoaște că există foarte multe posibilități pozitive pentru Uniunea Europeană în urma aderării la acest organism, organism internațional. Dezavantajul ar fi faptul că trebuie să plătim o, o taxă de participare la acest organism. Avantajul ar fi că am avea un cuvânt de spus în cele discutate de această instituție. Uh, Există um, reprezentate state în, acest, în această organizație, cum este Sudanul, Uzbekistanul și alte state, deci am avea ocazia să intensificăm dialogul pe care îl avem cu aceste state. Cum în legătură cu întrebarea legată de raportarea în fața Parlamentului European de către Comisie, pentru că ne dorim ca Parlamentul să fie implicat în aceste uh, discuții și trebuie să vedem cum Comisia va ține seama de interesele Parlamentului European vis-a-vis -vis de această instituție. Și Apoi um, este vorba de numeroasele rezoluții pe care le-am uh, adoptat și pe care le vom uh, adopta în legătură cu volatilitatea prețurilor, cu specula de pe, specula de pe piața de um, produse de bază și este foarte clar că politica externă este de competența Uniunii Europene, deci este foarte bine ca Uniunea Europeană să facă parte din uh, comitet, în acest comitet consultativ al uh, Bombacului. După cum am spus, doamna Muscardini regretă faptul că nu poate fi alături de noi astăzi, dar sunt pregătit să-i transmit toate remarcile și întrebările pe care le aveți dumneavoastră. Deci vă mulțumesc și uh, cer scuze și vă rog să înțelegeți faptul că colega noastră nu poate fi alături de noi astăzi. Mulțumim pentru această prezentare. Deschidem uh, acum uh, runda discuțiilor cu invitații noștri, domnul Ina Groman, consilier uh, de la Ministerul Germaniei din, pe probleme CCIB și președintele Comisiei pentru Cooperare Internațională între asociațiile de producători de bumbac. Uh, iată, deci avem uh, reprezentanți uh, ai principalelor asociații de producători de bumbac, deci părțile interesate. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru faptul că încercați să ne prezentați avantajele precum și costurile aferente intrării eh, Uniunii Europene, aderării Uniunii Europene la CCIB. Doamna Groman, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor. Înainte de a începe această prezentare privind eh, activitatea CCIB, vreau să vă spun că eu uh, nu vorbesc în numele guvernului german sau uh, din partea Ministerului de Resort, ci din partea CCIB și a uh, directorului executiv domnul Townsend, care din păcate nu poate fi prezent astăzi din cauza unor angajamente anterioare. Trebuie să, dea, să țin o prezentare la FAO, la comitetul de resort și mi-a cerut să, vă, să fac această prezentare. Eu uh, mă ocup uh, de organismele internaționale, inclusiv CCIB și am condus delegația germană la o serie de întâlniri ale CCIB. Mai întâi, o trecere în revistă a industriei bumbacului. Bumbacul crește în peste 100 de țări din lumea întreagă și ocupă 1,2,6% din terenul arabil în lumea întreagă. Uh, după uh, este vorba despre un produs uh, foarte comercializat cu 150 de țări implicate. Foarte multe unități familiale sunt implicate în producția de bumbac Dacă ne gândim la lucrătorii implicați și la producere și la transport, ajungem la 2.500.000 de persoane 250 uh, de milioane, mă scuzați, de persoane. Avem uh, uh, un număr foarte mare de persoane implicate și în industria textilă. Cultivarea bumbacului uh, își aduce contribuția la siguranța alimentară și la îmbunătățirea nivelului de trai în zone rurale și în țări din Africa, America Latină, America de Sud. Bumbacul reprezintă o sursă de venit foarte importantă în țările în curs de dezvoltare. Producția bumbacului este estimată la 60 de miliarde pentru acest uh, sezon, iar importanța bumbacului justifică implicarea guvernelor și uh, eforturile care se fac pentru îmbunătățirea situației din industrie. În ultimii 60 de ani, industria mondială a suferit uh, schimbări majore, dat fiindcă producția a crescut de patru ori de la uh, 50 de, de la 7 tone, 7 milioane de tone în 1951 până la 27 de milioane de tone. Iar producția a crescut cu 2,5% anual în această perioadă. Noile tehnologii, uh, folosirea mai aprofundată a tehnologiilor existente și domeniile noi în care a pătruns bumbacul a adus la schimbări semnificative. Producția a recolta a crescut de la 200 de kg pe hectar acum 50 de ani până la 750 acum biotehnologia, îmbunătățirea sistemului de irigații, folosirea pesticidelor, îmbunătățirea folosirii îngrășămintelor și a gestionării culturii, culturilor duc uh, la o rată și la costuri de producție mai scăzute. În anii 70, 80 și 90, prețul mediul, mediu al uh, bumbacului era de 74 de cenți pe uh, Uh, jumătate de kilogram, iar acesta era sub costul producției pentru mulți fermieri. Iată de ce s-au oferit subvenții în foarte multe țări, iar în anii 2000 costul uh, a crescut mai mult decât cererea, iar uh, iar prețul uh, a scăzut la 60 de cenți pe jumătate de kilogram, ceea ce a însemnat o mare problemă pentru fermierii care nu primeau subvenții. Uh, prețurile au uh, crescut semnificativ în 2010-2011, ajungând la 164 de cenți pe jumătate de kilogram, dar această situație nu se va repeta. Iar în țările în curs de dezvoltare, Prețul la bumbac se așteaptă să fie între 80 și 100 de cenți pe jumătate de kilogram. Ne folosim aici de date din 2009-2010 care arată că costul producției este de 55 de cenți pe jumătate de kilogram, ceea ce înseamnă că va fi mai uh, uh productiv acest sector pe viitor. Acum, în ceea ce privește activitatea CCIB, CCIB este, aduce la oaltă 42 de guverne ale țărilor producătoare și consumatoare de bumbac, a fost format în 1939. În uh, um, 1946 s-a înființat și secretariatul de la Washington DC. Bugetul uh, CCIB este de uh, 2 milioane de dolari americani, 85% provin uh, de la guverne și 15% din, uh, vin, din vânzarea de cotizații, uh, ateliere organizate partid cu participarea aferentă și așa mai departe. Secretariatul are 11 membri care reprezintă 10 țări. CCIB își publică documentația în engleză, franceză și spaniolă. Lunar avem rezumate în rusă și rezumate anuale ale activităților noastre în arabă și rusă. Misiunea CCIB este de a acorda asistență guvernelor în ceea ce privește înlesnirea unei economii a bumbacului sănătoasă, oferind transparența pieței uh, oferind informații tehnice în ceea ce privește producția bumbacului și reprezentând un for de discuții privind uh, chestiunile importante la nivel internațional. CCIB are campanii de conștientizare, oferă informații care au ca scop rezolvarea problemelor existente, sprijină cooperarea pentru atingerea obiectivelor comune și este observator uh, la nivel statistic, aduce la o parte, la, o, la altă țările producătoare și consumatoare și uh, toate părțile interesate, inclusiv uh, cele din domeniul industrial uh, tehnic. CCIB nu joacă niciun rol în ceea ce privește stabilirea prețurilor pe piață și nu intervine prin mecanisme de piață, dar secretariatul oferă informații foarte prețioase care sunt oportune și foarte importante pentru întregul sector al bumbacului în ceea ce privește evaluarea condițiilor de pe piața bumbacului. CCIB este prima sursă de baze statistice din industrie. Secret, uh, pre, previziunile secretariatului în ceea ce privește aprovizionare și uh, utilizare uh, prognozează prețurile și consumul de bumbac, precum și cota bumbacului la nivel internațional și la nivel național. Reprezintă principala sursă de statistici în ceea ce privește cererea de fibre textile. Secretariatul este și o sursă de verificare a informațiilor tehnice. Avem peste 3500 de cercetători eh, doctoranți din lumea întreagă eh, care studiază tehnologia din domeniul bumbacului. Avem și un program asociat de cercetare care reprezintă un program de formare anual pentru cercetători eh, din țările producătoare și consumatoare organizează conferințe de cercetare din domeniul bumbacului și ajută la sponsorizarea um, conferințelor tehnice regionale din lume. Avem uh, publicații și cercetare în ceea ce privește costul producției și tehnicile de producție, ceea ce ajută la informarea întregului sector al industriei bumbacului. Există și uh, interes în noile tehnologii uh, ecologice și uh, face eforturi pentru a se ajunge la un consens internațional în ceea ce privește unor uh, standarde de clasificare obiective care să înlocuiască uh, sistemul actual. Iată de ce avem și un grup special de lucru uh, în ceea ce privește testarea bumbacului care a fost înființat în acest scop. Secretariatul înleznește eforturile țărilor producătoare de a pune la punct metode de reducere a contaminării bumbacului. CCIB a reprezentat un motor foarte important în ceea ce privește tehnologiile de producție responsabile încă din anii 90, oferind informații înspre eliminarea efectelor dăunătoare asociate industriei bumbacului și încercând să facă schimb de cele mai bune practici la nivelul industriei. Avem și un grup de experți în ceea ce privește prestația socială și ecologică, precum și economică a industriei bumbacului, care a fost înființată în 96. Acolo se reunesc experți uh, care au, ca, care au rolul de a pune la oaltă date și informații care ce au ca scop uh, existența unor, unui schimb de bune practici cu uh, FAO și cu OMS. S-au uh, publicat o sumedenie de rapoarte privind impactul social, de pildă al producției de bumbac și nu numai, costurile de muncă aferente industriei, folosirea pesticidelor în uh, principalele țări producătoare. Toate aceste rapoarte le puteți găsi pe site-ul CCIB, um, uh, www.ccib.com. Uh, este, CCIB este organismul internațional al bumbacului. Încă de la înființarea sa din anii 90, la începutul anilor 90, 22 de proiecte au fost înaintate de uh, CCIB în valoare de 70 de milioane de dolari americani. Acestea au fost uh, sprijinite de CFC. CCIB se întrunește anual uh, pentru a discuta chestiuni internaționale importante pentru industria bumbacului și uh, oferă industriei și guvernelor din țările interesate să discute chestiuni de interes comun. Vă dau niște exemple ale rezultatelor uh, ședințelor recente. CCIB uh, încearcă să, uh, să analizeze posibilitatea folosirii metodelor tehnice în locul celor manuale avem, uh, există politici pentru a ne asigura că bumbacul își aduce contribuția ceea ce privește siguranța alimentară. Guvernele au uh, fost de acord ca pesticidele din clasa 1 să nu fie folosite în, uh, pe plantațiile de bumbac și, nu în ultimul rând, s-a hotărât să nu se uh, precupețească niciun efort efort pentru a consolida transparența în ceea ce privește consumul de bumbac și pentru a înlesni procesul decizionar din acest domeniu. În acest an are loc cea de-a 71-a ședință plenară a CCIB în luna octombrie durabilitatea, conturarea durabilității în uh, lanțul de producție al bumbacului este tema acestei ședințe plenare. Trebuie să se înțeleagă acest concept în industria bumbacului, în țările producătoare și consumatoare și în țările în curs de dezvoltare, cât și în cele dezvoltate. CCIB așteaptă cu brațele deschise delegația Uniunii Europene la această întrunire. Uh, CCIB joacă un rol foarte important în ceea ce privește atingerea obiectivelor principale din industria bumbacului. Interesul Uniunii Europene va fi foarte bine eh, slujit în eh, acest, eh, la întâlnirea țărilor care se vor întruni în Elveția în acest an. O să mă opresc aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare a rolului și misiunii CCIB. Să ascultăm acum reprezentantul um, asociațiilor BUMBAC, domnul Tavernier. Unde sunteți? Da, aveți cuvântul. Um, I just want to highlight... Mulțumesc. Vreau să vă aduc la cunoștință câteva lucruri care s-au întâmplat în ultimii ani. Perioada 2010-2011 în India s-a interzis exportul, rezultatul fiind faptul că prețul bambucului a ajuns la 3,50 euro de la 1,50 euro acest gen de acțiuni întreprinse de guvern trebuie să fie evitate, trebuie să fie combătute, așa încât uh, aderarea la acest Consiliu Consultativ uh, ar fi o manieră de a combate asemenea practici. Și anul acesta, recolta 2011-2012 este interzisă la export, iar rezultatul este că prețul bumbacului pe plan local în India a scăzut cu 50%, rezultatul fiind că industria textilă indiană poate să cumpere local mult mai ieftin uh, această materie primă, iar omologii din restul lumii vor cumpăra mai scump. Este deci o concurență neloială, de aceea organisme cum ar fi Consiliul Consultativ sunt foarte importante pentru a promova asemenea probleme, pentru a le aduce în prim planul discuției și pentru a lua atitudine împotriva guvernelor care promovează asemenea măsuri. Mulțumesc! Mulțumesc. Haideți să dăm, să începem discuțiile. Doamna Keller de la Verzi este cea care dorește să ia prima dată cuvântul. Dumneavoastră, domnule, veți fi următorul. Doamna Keller, vă mulțumesc pentru prezentarea foarte interesantă Mă gândesc la ce a spus în ultimul rând și anume împiedicarea acestor uh, excluderi de export uh, din India. Cum uh, funcționează acest Consiliu Consultativ pentru a face acest lucru? E o întrebare foarte bună. Faptul că India Cred că trebuie să așteptați întâi mai multe întrebări, spune vorbitoarea. Cam asta e procedura obișnuită. Întâi să se pună mai multe întrebări și la sfârșit vorbitorii au posibilitatea să răspundă. Este o întrebare de informare, nu e o întrebare informativă. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc, spune vorbitoarea. Din câte am înțeles eu, uh, Consiliul se fixează, se accent, concentrează mai ales pe producători, pe producători, pe țări, s-au făcut uh, niște plângeri împotriva a șapte importatori europeni la punctul național de contact OCDE din Germania, unde se analizează, eu știu, linii, orientările generale privind relațiile cu întreprindere de sunt plângeri împotriva Elveției, Germaniei și Marii Britanii. Aceste plângeri au fost uh, acceptate în toate țările respective legate de de încălcarea drepturilor omului și faptul că aceste firme nu au respectat procesul corect. Și mă întreb dacă acest Consiliu Consultativ este conștient de proces și dacă susține asemenea uh, Uh, apeluri lansate la asemenea acțiuni începute la punctul național de contact al OCDE? Sau dacă există asemenea puncte de contact ale Consiliului Consultativ chiar și cum funcționează și cine li se poate adresa? Și dacă reprezentantul Comisiei este aici, aș dori să știu ce așteaptă Comisia ca urmare a participării la acest Consiliu Consultativ. Colegul dinainte punea aceeași întrebare. Cum va fi implicat Parlamentul într-un fel de proces decizional la acest nivel? Mulțumesc. William Dartmau e rândul dumneavoastră acum. Bun. Vreau să îi mulțumesc doamnei Groman pentru prezentarea foarte interesantă, dar n-am înțeles prea bine de cineva de la Ministerul de Externe german face această prezentare în numele Consiliului Consultativ al Bumbacului. Poate ne clarifică. Am lista membrilor acestui Consiliu Consultativ și observ că în prezentare se spunea că sunt reprezentate 100 de țări din lume care cultivă bumbac, deci, ă, dar la Consiliu sunt doar 42 de state membre, inclusiv Finlanda. Finlanda este stat membru și Germania este stat membru. Nu știu, eu știu dacă sunt cultivatori de bumbac. Mi se pare cam ciudat că sunt state care cultivă bumbac uh, și care nu sunt membri și altele invers, care nu produc bumbac și sunt membri. Poate ne clarificați chestiunea. Dar am de spus încă ceva mai important, dincolo de excentricitatea aceasta aparentă și sunt gata să accept uh, corectura dumneavoastră apropo de uh, membrii acestei organizații. Știu că toate cele 42 de state membre sunt toate state naționale. Uh, sunt toate state naționale. În cele 42 de state membre există 8 state naționale care sunt membre ale Uniunii Europene, inclusiv Germania, pe care am menționat-o deja. Deci vreau să spun ceva o chestiune critică. Toți cei care ascultă și mai ales uh, reprezentanții Comisiei care sunt aici. Uniunea Europeană nu este un stat, nu este un stat național, nu are toate atributele juridice ale unui stat național și nu are nici uh, legitimitatea democratică a unui stat național apropo de ce se va face în viitor sistematic uh, pentru a-i da legitimitate ca să devină un stat național, deci în ciuda acestor încercări eșuate până acum, dacă ne gândim la referendumile pentru Constituția respinsă a Uniunii Europene, în Franța, în Olanda au fost referendumuri. Două membre, state membre fondatoare care au respins această Constituție. Deci trebuie să spun în numele grupului meu, grupul pe care am onoarea să-l reprezint aici, că uh, mari, mari dubii apropo de această propunere, pentru că mi se pare că este încă un exemplu în care Uniunea Europeană încearcă, fără legitimitate, fără valabilitate, să Uh, apart, să aibă trăsăturile unui stat național care ar fi membru al acestui Consiliu Consultativ, care, deși nu are legitimitatea democratică, să facă acest lucru. Domnul Cutaș. Mulțumesc, uh, mulțumesc domnule președinte. Uh, în primul rând, în calitate de raportor din umbră pentru grupul SND, Uh, trebuie să spun încă de la prima uh, dezbatere, de la primul schimb de opinii, susțin aderarea Uniunii Europene la acest comitet. În primul rând pentru că cred că vom avea un cuvânt, uh, vom putea vorbi pe o singură, pe o singură voce, vom încerca să avem o aceeași politică în domeniul uh, bumbacului la nivelul Uniunii Europene și, în ultimul rând, așa cum a spus și Daniel Caspari, vom avea un cuvânt mai greu de spus în domeniu. Uh, legat de misiunea comitetului, cred că, așa cum s-a spus, uh, misiunea este de, de a sprijini guvernele în promovarea unei economii sănătoase a bumbacului la nivel mondial, asigurând în același timp transparența uh, uh, industriei uh, Uh, transparența pe piaa mondială a bumbacului. Și de aceea consider că odată cu aderarea uh, Uniunii Europene la acest organism, uh, am putea avea o reală influență asupra ărilor care încă exploatează copiii prin munca pe câmpurile de bumbac și cred că putem și trebuie să încercăm să facem tot ce ține de noi pentru a-i convinge aceste țări să renunțe la acest tip de practici. De aceea întrebarea către Uh, cei din partea comitetului. Cred că pe când uh, o dezbatere uh, și când credeți că o agendă care să cuprindă interzicerea exploatării de către statelor care sunt membre a muncii copiilor în culesul de bumbac. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. Aparținem la diverse organizații de genul acesta, cu excepția acesteia. În al doilea rând, politica comercială nu este, este de competența exclusivă a Uniunii, deci Uniunea trebuie să devină membra acestor organizații internaționale pentru a apăra interesele Uniunii Europene. Îi voi da acum cuvântul doamnei Groman, care s-a prezentat ca reprezentanta a Consiliului uh, Consultativ și nu a Guvernului German și cum acest Consiliu Consultativ uh, este alcătuit din reprezentanții ai mai multor state membre, nu ne surprinde acest lucru. Să ascultăm pe cineva care, pe lângă faptul că reprezintă un guvern, reprezintă de asemenea și acest Consiliu Consultativ. Aveți cuvântul, stimată doamnă, pentru a răspunde la întrebările care v-au fost adresate și pentru a răspunde și la comentarii. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această clarificare, exact ceea ce doream să spun. Am încercat să spun la început că nu vorbesc în numele Guvernului Germaniei, am mai fost la asemenea situații în care nu era nimeni de disponibil și pentru că știu cum funcționează acest Consiliu, am fost de acord uh, să reprezint aici acest Consiliu uh, la reuniunea dumneavoastră. V-ați referit la plângerile înaintate de unele ONG-uri la OCDE la punctele naționale de contact. Nu știu dacă există o relație oficială între punctele naționale de contact ale OCDE și acest Consiliu Consultativ. Totuși, Consiliul uh, nostru uh, s-a ocupat de chestiunea muncii copiilor de mai multe ori a fost uh, subiectul principal în 2008 și în 2009 la două reuniuni ale Consiliului de Conducere cu reprezentanți de la UNICEF, de la Ministerul Muncii din Statele Unite și de la Organizația Internațională a Muncii. Am sponsorizat un atelier privind cele mai bune practici uh, Uh, în uh, lanțul valorii bumbacului pentru a ne asigura că uh, nu se face exploatarea muncii copiilor. Rolul său este să sporească conștientizarea, promovarea dialogului pe această temă și, după cum spuneam, activitatea grupului uh, de experți pe probleme de mediu și pe probleme economice în industria bumbacului este avută în vedere și de acest comitet. Încercăm să colectăm informații cât mai corecte, iar uh, munca copiilor, munca infantilă este în ordinea de zi și în agenda de lucru a noastră uh, de atunci, de câțiva ani, la fel ca și durabilitatea producției. Întrebarea noastră referitoare la faptul că sunt membre țări care nu sunt producătoare de bumbac. Cum spuneam, nu este o organizație a țărilor producătoare de bumbac, ci aduce la oaltă producătorii de bumbac, consumatorii de bumbac și comercianții produselor de bumbac. Deci ei sunt împreună, este un forum de discuție și reprezintă, sigur, o plusvaloare și pentru ceilalți și este de valoare pentru ca reprezentanții uh, producătorilor să fie membri. Și, de fapt, același lucru, aceeași este situația și pentru toate celelalte organizații internaționale pe produse, pe tipuri de produse. Aduc împreună utilizatorii, producătorii și comercianții. De exemplu, cacao, nu? Am discutat uh, recent despre acest produs. Domnul Tavernier are acum cuvântul să răspundă la întrebările care i-au fost adresate direct și să comenteze ce dorește să mai comenteze. Chestiunea s-a referit la interzicerea de export din India. India este membră a Consiliului Consultativ și pe acest canal putem să facem foarte multă presiune să exercităm presiunea asupra ministerelor din India pentru a preveni asemenea acte. Am făcut acest lucru pentru recolta din acest an cu un rezultat pozitiv, pentru că au uh, eliminat uh, interdicția acum trei săptămâni, dacă știu eu bine. Cam așa funcționăm noi. Mulțumim să trecem acum la reprezentanții comisiei. Comisia, domnul Musi, aveți cuvântul. Vi s-a adresat cel puțin o întrebare direct. Și mai am și o întrebare. Cât o să coste ca Uniunea Europeană să devină membru, membru a acestei organizații? Și care este plus valoarea faptului că Uniunea aparține acestei organizații? Mulțumesc. Matthew Keys este reprezentantul comisiei. Întrebarea care ni s-a adresat nouă este ce ne așteptăm noi de la acest Consiliu și ce așteptăm să realizăm ca membri ai acestui, uh, acestui Consiliu. Uh, dar vreau să vă spun unde stăm în ceea ce privește aderarea. Nu suntem deocamdată membri, discutăm în continuare aderarea. Discuțiile acum se desfășoară între Comisie și Consiliu și ne așteptăm ca discuția să aibă loc la reuniunea din iunie a grupului privind materiile prime de la Consiliu. Este singura problemă pe care o avem noi ca pentru a deveni membri la această organizație este cea a contribuției financiare, care urmează să fie definită, n-a fost definită încă. Când vom deveni membri? Vom deveni membri ca Uniunea Europeană și vom plăti o singură contribuție, spre deosebire de statele membre care plătesc contribuții separate. Deci această chestiune n-a fost încă determinată, n-a fost încă stabilită. Trebuie să vedem ce anume am plătit acum ca un grup de 9 state membre, probabil uh, Uniunea Europeană va plăti mai puțin decât cele 9 state membre adunate împreună. Suma, dacă mi-aduc eu bine aminte, este de la vreo 2 până la 300.000 de mii de euro la alte organisme vorbim de la câteva sute de mii până la un milion de euro, iar Uniunea Europeană este deja membră a altor organizații pe produse, pe materii prime. Pe lângă faptul că avem uh, competență exclusivă în acest domeniu, cum s-a arătat pe bună dreptate, înseamnă că vom sta la aceeași masă cu actorii principali, cu producătorii, cu consumatorii, cu comercianții. Deci avem o voce în acest domeniu, iar vocea aceasta se poate face auzită ca vocea Uniunii Europene. De asemenea, vreau să mai spun ceva apropo de implicarea uh, în negocierile de aderare. Ați întrebat cum va fi implicat Parlamentul. În primul rând avem aici o primă discuție. Apoi, dacă Consiliul va fi de acord și Parlamentul va fi consultat apropo de această aderare, cum se întâmplă cu aderarea la toate celelalte organizații pe produs sau pe organizații pe materii prime. Vreau să vă dați seama să înțelegeți că Uniunea Europeană susține acest domeniu și îl susține chiar semnificativ susținerea venită din partea Uniunii Europene, a Comisiei și a statelor membre este mai mult de 300 de milioane de euro. Deci este foarte important ca ajutor de dezvoltare, ca asistență de dezvoltare. Este un domeniu în care vom avea, vom genera plus valoare pentru că fiind membri acestei organizații putem uh, să forțăm oarecum anumite uh, reforme în ceea ce privește drepturile omului, siguranța alimentară, în aceste țări în dezvoltare. Deci sunt o serie întreagă de țări în care aspectele comerciale uh, sunt cumva depășite de alte aspecte mai importante ale statutului de membru. Este important să spunem că s-a evaluat ajutorul pe care îl acordăm noi în țările ACP în acest domeniu și este aproape ca cea acordăm în domeniul bumbacului. Pentru că funcționează foarte bine în domeniul în țările ACP, ne-am gândit că ar fi bine să facem același lucru. Deci noi suntem un jucător credibil în acest domeniu și cum am spus, cum a spus uh, reprezentanta acestui Consiliu consultativ, uh, Consiliul a salutat prezența Uniunii Europene și evident că și pe noi ne interesează acest lucru. Întrebările care au fost puse aici au, și-au primit răspunsul, după părerea mea, dar dacă credeți că nu, voi fi gata să revin cu alte răspunsuri. Let's give the floor back. Îi dăm din nou cuvântul domnului Caspari pentru a încheia această discuție. Mai există și alte remarci, poate? Da, în numele doamnei raportor doresc să mulțumesc pentru informațiile suplimentare pe care le-am primit astăzi și cred că vom uh, avea o procedură normală pe viitor și uh, vom discuta din nou această temă și pe viitor în comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Conform calendarului vom discuta proiectul de raport în următoarea ședință pe data de 28 și 29 iunie din acest an. Doresc să mulțumesc și să le spun uh, la revedere oaspeților uh, noștri. Trecem la punctul 15, propunerea de rezoluție referitoare la consecințele crizei la nivel european în industria pielăriei. Raportoarea este doamna Muscardini. Este vorba de examinarea proiectului de aviz sub formă de scrisoare și aceasta pentru că uh, doamna Muscardini a redactat o scrisoare, o scrisoare pe care o regăsiți în dosarele dumneavoastră și dacă o vom adopta, această scrisoare va fi transmisă domnului președinte Șur și celorlalte instituții europene. Și îi dau din nou cuvântul domnului uh, Caspari pentru a ne prezenta această temă. Deci acum examinăm proiectul de aviz aveți cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Muscardini, conform articolului 120 din uh, regulamentul de funcționare, a înaintat o, o cerere pentru a discuta situația actuală din uh, sectorul pielăriei. Există anumite exemple în uh, această industrie care au fost, uh, uh afecta, care au fost afectate puternic de criza uh, actuale. Este vorba de 3000, aproximativ 3700 de societăți în acest sector, dar care o cifră de afaceri de 6,6 miliarde de euro anual și uh, 50.000 de angajați. Problema este multiplă în acest sector. Este un sector care are probleme cu accesul la materii uh, prime, deci au probleme pentru a ajunge la, pentru a avea, uh, pentru a avea acces la piele uh, brută. Prețurile acestei piei brute au fost uh, supuse unei mari volatilități în, în ultimii ani. Există tot felul de probleme, interdicții de export, niveluri diferite ale TVA-ului, de exemplu. Apoi, în plus, problema generală a industriei europene, faptul că se confruntă cu costuri uh, mai mari, uh, de exemplu, legate de tratarea uh, apei reziduale. Acestea sunt, de exemplu, reprezintă 4% din costurile de producție, pe când în alte state apa reziduală nu este tratată deloc. Deci nu există deloc costuri legate de tratarea ei. Deci, Doamna Muscardini dorește să afle dacă Consiliul European și Comisia Europeană discută această temă și v-ar mulțumi dacă uh, am fi de acord cu transmiterea acestei scrisori președintelui Parlamentului European și celorlalte instituții pentru a vedea care este reacția la această scrisoare. Pentru că, după cum am spus, este vorba de un sector industrial foarte special, acest sector al industriei uh, pielăritului și uh, este o ocazie pentru a vedea care sunt dificultățile cu care se confruntă anumite sectoare specializate din Europa. Deci vă mulțumesc pentru că putem discuta această temă astăzi și v-aș uh, mulțumi dacă ați sprijini această procedură propusă de doamna raportor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Cred că scrisoarea este foarte clară. Nu știu dacă cineva dorește să uh, comenteze această scrisoare. Reprezentantul Comisiei are cuvântul. Vă mulțumesc. Nu am niciun comentariu. Dacă există coment- uh, întrebări, sunt dispus să răspund la ele, dar altfel nu aș avea niciun comentariu suplimentar. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. <laughs> Trecem la o dezbatere comună unor dosare legislative. Responsabilă pe fond este Comisia AFET. Noi doar redactăm un aviz. O temă este instituirea instru- instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țării terțe. Noi fusesem uh, competenți pe fond Apoi punctul 17, stabilirea normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru o acțiune externă. Este vorba de un instrument legislativ transversal. Raportoarea pentru ambele avize este colega noastră, Laima Luitia Indrichene, din partea PP, care îi dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisia noastră trebuie să prezinte un aviz Comisiei AFET în legătură cu un regulament al Parlamentului European și uh, Consiliului pentru instituirea instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe. Poate vă aduceți aminte că acest raport din propria inițiativă um, fusese atribuit comisiei noastre, ca comisie responsabilă pe fond, dar Comisia AFET a contestat această decizie și conferința președinților de comisii a decis să hotărească distribuirea exactă acestor rapoarte și competența INTA se referă la articolul 1, alineatul 2b, anexa 3c. Restul propunerii este de competența exclusivă a Comisiei AFET, deci com- Comisia INTA poate înainta doar aviza. Așadar, um, avizul nostru se bazează pe articolul 50 din regulamentul de funcționare a Parlamentului European în legătură cu uh, instrumentul de parteneriat. Acesta face parte din uh, politica externă a Uniunii Europene. Alocarea financiară pentru perioada 2014-2020 este de 1,14 miliarde euro, aproximativ 160 de milioane mm, alocați uh, anual. Uh, este vorba de un uh, parteneriat al Uniunii Europene care sunt uh, parteneri uh, importanți din punct de vedere economic pentru Uniunea Europeană, cum este China și America Latină. Dorim să abordăm provocări mondiale majore conform strategiei 2020. Acest regulament va înlocui um, instrumentul financiar de cooperare ICI și ICI Plus, care se încheie în 2014, dar uh, instrument, uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, instrumentul european de vecinătate uh, și altele vor continua și până în anul 2020. Suma totală propusă este de 56 de miliarde de euro pentru noul cadru financiar multianual instrumentul de asistență pentru aderare are aproximativ 14 miliarde de euro, instrumentul de vecinătate 18 miliarde, dezvoltarea, um, cooperarea pentru dezvoltare 23 de miliarde și așa mai departe. Permiteți-mi să subliniez faptul că poziția mea este că aspectele legate de comerț uh, internațional sunt mult mai largi decât un singur uh, articol. Domeniul de aplicare, principiul de implementare, rolul Parlamentului în procesul uh, decizional, îndeplinirea cu succes a obiectivelor legate de uh, dezvoltare, bunătățirea oportunităților societăților europene și așa mai departe. Drept urmare, am propus amendamente care merg dincolo de competențele exclusive a Comisiei uh, INTA. Mm, eu mă voi uh, întâlni cu colegul uh, din Comisia AFET, domnul Mario Mauro. Mă voi întâlni cu dumnealui mâine și sper că va accepta amendamentele propuse de mine. Obiectivul Parlamentului este unul singur. Ne dorim ca acest instrument să fie unul funcțional și unul uh, eficient. Am, promus, am propus, drept urmare, 35 de amendamente. Toate sunt legate de relațiile comerciale uh, internaționale. Unele țin seama de propunerea legată de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și urmează linia urmată de de rapoartele anterioare care s-au ocupat de um, acest instrument de cooperare pentru dezvoltare. Este important să nu uităm că atât Parlamentul European cât și Consiliul sunt uh, implicați pe picior de egalitate în procesul decizional. Eu propun așadar că anumite are de, arii de cooperare, instrumente financiare, ar trebui să fie supuse procedurii actelor uh, um, delegată. Și propunerile uh, financiare din cadrul uh, financiar multianual trebuie să se regăsească în acest regulament în anexă. Comisia ar putea, prin acte delegate, să realocheze sume de la un program la altul. Doresc să, subliniem de asemenea, să subliniez de asemenea aspectele de comerț uh, internațional. Ar trebui prin acest instrument să fie promovată competitivitatea internațională, să combată uh, măsurile protecționiste pentru a proteja interesele europene și pentru a deschide noi oportunități întreprinderilor și mmo urilor din Uniunea Europeană. Consider că propunerea făcută de Comisie de a păstra uh, flexibilitatea la un, pro- de un procent de 20% ar putea afecta programele indicative multianuale. Și cred că, în concluzie, nu există nicio îndoială cât de important este acest instrument. Însă trebuie să ne asigurăm că bugetul Uniunii Europene este folosit cât mai eficient și aștept cu nerăbdare opiniile colegilor noștri și aștept cu nerăbdare de asemenea amendamentele pe care doriți să le înaintați pentru a îmbunătăți acest raport. În legătură cu um, normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiune externă, aș dori să spun că am uh, propus 19 amendamente, mergând pe aceeași linie uh, cu um, instrumentului de parteneriat, am propus reducerea acestui procent de instrumente care nu pot fi modificate de la 20% la 10% datorită acelorași uh, motive. Apoi, la articolul 9, uh, lista um, țărilor uh, eligibile pentru a se încadra în folosirea acestor instrumente. Este vorba de uh, state în care Uniunea Euro- Europeană are un interes legitim, ar trebui să facă parte din acest regulament. La articolul 16 uh, doresc o, o, un term, un, o, o dată anterioară pentru revizuirea la mijlocul uh, termenului. Este vorba de uh, mijlocul perioadei de programare și dacă am înțeles eu bine, această propunere este una rațională pentru că am avea timp suficient pentru a implementa modificările în a doua jumătate a, pro- a programului. Pentru ca măsurile să fie implementate mai uh, bine, ar trebui să avansăm, să uh, prevedem o raportare anuală și nu la 2 ani, așa cum uh, propusese Comisia. Cam atât am uh, dorit să spun și aștept din nou cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Acestea pot fi înaintate până la prânz um, 1 iunie. Aceasta înseamnă până vineri, această săptămână. Și dacă nu mă înșel, votul este prevăzut pentru data de 21 iunie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Keller din partea uh, verzilor. Vă mulțumesc. Aș avea o remarcă generală. Cred că dacă creăm un instrument financiar pe care îl numim instrument de cooperare cu uh, țările terțe, ar trebui să, sublin, să subliniem mai mult punctul legat de parteneriat, pentru că discutăm de uh, cooperare și dacă punem accentul pe interesele Uniunii Europene, nu este abordarea uh, utilă pentru un instrument de cooperare. O cooperare înseamnă respectarea intereselor reciproce. Deci dacă este vorba de un instrument de politică externă gândit pentru a consolida cooperarea, atunci nu ar trebui să subliniem uh, atât de mult interes al Uniunii Europene, pentru că trebuie să vedem care este părerea partenerilor noștri legate de interesele noastre reciproce. Nimeni altcineva nu dorește să intervină Comisia? Comisia, înainte să dăm din nou cuvântul doamnei raportor, Comisia este reprezentată de doamna Perez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să dau cuvântul colegului de la Serviciul European de Acțiune Externă, cu care colaborăm foarte îndeaproape pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc, mă numesc Alex Matis de la Serviciul European de Acțiune Externă. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu cele afirmate deja și în legătură cu amendamentele propuse de doamna raportor. Nu cred că mă voi referi la fiecare dintre acestea în detaliu, ci voi încerca să dau un răspuns general întrebărilor puse. Considerăm că principala inovare a acestui pachet de instrumente de la rubrica 4 se referă la instrumentul de parteneriat. Pentru că acesta va avea o un domeniu de aplicare mai larg decât instrumentele, uh, instrumentele actuale, instrumentul financiar pentru cooperarea cu statele industrializate și așa mai departe. Doamna raportor s-a referit și la aspecte legate de competitivitate și la uh, provocările globale cu care ne confruntăm acum, uh, schimbările climatice, um, securitatea energetică și așa mai departe. Și credem că acest nou pachet de instrumente um-, umple o lacună existentă. Este vorba de relațiile cu uh, statele care sunt strategice, strategice pentru Uniunea Europeană. Este vorba de orice stat, dar îndeosebi uh, Statele Unite, Japonia, Rusia, China, India. Este vorba de state cu care, de exemplu, avem în, acel, în acest moment, uh, purtăm negocieri legate de acorduri bilaterale de liber schimb. Uh, și vom sprijini aceste activități, ținând seama de interesele eh, eh, reciproce a ambelor părți. Deci nu începem de la zero, deci, eh, trebuie să ținem seama de acordurile cadru pe care le avem cu aceste state, cu planurile de acțiune care sunt deja implementate pentru a identifica aspectele esențiale pentru aceste parteneriate. Cred că cele trei obiective specificate în propunerea făcută, dimensiunea internațională din strategia Uniunii Europeană 2020, apoi profilarea mai bună a Uniunii Europene pe plan global, Cred că al doilea obiectiv este cel mai interesant pentru comisia dumneavoastră, îmbunătățirea îmbunătățirea mediului de afaceri și oportunităților de afaceri pentru societățile europene. Acesta este un uh, aspect uh, important în relația cu partenerii pentru a crea un mediu de afaceri mai uh, sigur. S-a făcut aluzie la acest uh, lucru. Uh, Suma financiară este relativ uh, modestă, aproximativ 1,1 miliard de euro, deci trebuie să ne stabilim niște priorități în legătură cu sarcinile pe care le avem. Și, într-adevăr, uh, trebuie să ținem seama de uh, complementaritățile posibile. Să punem accentul pe importanța IMM-urilor, pe toate sinergiile uh, posibile și am înțeles că au fost înaintate amendamente legate de uh, sinergia care trebuie găsită în toate instrumentele pe care le avem. Deci am încercat să răspund foarte general la propunerea făcută. Da? Da. Nu știu dacă colegul meu de la Direcția Generală DEFCO dorește să adauge ceva. Bonjour. Bruno Guyen, Comisia Europeană. Bună ziua! Aș dori să vă vorbesc despre acest regulament de aplicare comună. În primul rând, ne bucură faptul că acest proiect de raport uh, dă oarecare flexibilitate comisiei, o menține, mai discutăm despre procente, 10-20% în ceea ce privește finanțarea măsurilor care au fost deja aprobate. Deci ne bucură acest lucru, cum, spune, cum, spu, cum spuneam, discutăm mai apoi uh, uh, procentul, dar ne bucură principiul. În al doilea rând, în ceea ce privește țările virtuoase la nivel ecologic și cuprinderea acestora, înțelegem foarte bine care este ideea, dar la nivel operațional sunt niște probleme. Cine hotărăște care sunt acești virtuoși, aceste țări virtuoase. Iată, deci ce doream să vă spun cu privire la acest proiect uh, de aviz. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Revin acum la raportor pentru remarce de încheiere. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul în ceea ce privește chestiunile ridicate, vreau să vă spun că acest instrument are ca rol promovarea obiectivelor și valorilor Uniunii Europene în lumea întreagă. Dar, în același timp, acest instrument va avea rezultate clare pentru a se atinge obiectivele stabilite cu celelalte țări la nivel de parteneriat. Deci urmărim în același timp, bineînțeles, și obiectivele europene, dar în egală măsură trebuie să existe o fază de aplicare și de monitorizare transparentă și care să includă țările parteneriate la nivel național, regional și, bineînțeles, societatea civilă a acestor țări. Deci eu nu văd aici nicio contradicție în termen, dar, bineînțeles, uh, voi uh, relua amendamentele și uh, o să mă întâlnesc și cu raportorul de la AFET, domnul Mario Mauro și o să vedem o să ne aplicăm asupra acestei chestiuni. Uh, okay, this concludes the... Am încheiat, deci, acest uh, punct, această dezbatere în comun asupra punctelor 16 și 17. Termenul pentru depunerea amendamentelor 14 iunie pentru ambele avize. 1 iunie se corectează, domnul președinte. Am citit greșit, deci 1 iunie pentru ambele avize, așa cum a spus uh, și uh, raportorul deja. Avem o dezbatere în comun acum pe marginea a două avize, examinarea proiectelor de aviz pe care le aveți în dosarele dumneavoastră, Comisia competentă pe fond de această dată este jurii. Dar domnul raportor nu este prezent. Uh, Let's listen to the commission. Dăm cuvântul comisiei privind uh, punctele 18 și 19. Mrs. Simeonov, uh, Mrs doamna Simionova, doamna Michel Cosmionidis, care cineva lua cuvântul în numele comisiei. Mulțumesc, mă numesc Lena Simionov de la DG Markt. Eu o să vă vorbesc despre ambele subiecte. Și dacă este nevoie, o să iau cuvântul. Yes, you know, draft opinion, so you could comment on them. Ați putea să comentați pe marginea proiectului de aviz? From, no, no from. You don't need to... Dacă nu vă deranjează, nu aveți nevoie să ascultați ce spune domnul raportor, fiindcă aveți proiectul de aviz. Da, sigur. Am avut ocazia să ne familiarizăm cu aceste documente, ceea ce a fost uh, foarte binevenit. Aș dori să fac câteva observații. O să mă refer la ambele documente în același timp, fiindcă Bănuiesc că pe dumneavoastră vă interesează uh, capitolul privind raportarea la nivel uh, țărilor individual, uh, care se referă la ambele propuneri. Poziția Comisiei este simplă. Și anume, noi ne-am concentrat pe sectoare care exploatează resurse neregenerabile aici uh, suntem uh, într-o, în, pe aceeași poziție ca legislația Dodd-Frank din America și uh, legislație similară din domeniu. Comisia nu dorește o extindere a sferei de, a domeniului de aplicare pentru a include și alte sectoare, fiindcă la ora actuală este important să nu încercăm să ne extindem prea tare, ci să ajungem la o, la o poziție de compromis cu Consiliul, care are o abordare mai degrabă conservatoare. Propunerea se referă, conține și o clauză de revizuire care dorește reevaluarea uh, viabilității sferei de aplicare odată ce se va aplica această, um, această directivă. S-au propus cele mai uh, sensibile sectoare aici pentru țările terțe, care, după părerea noastră, sunt uh, um, industria extractivă și uh, uh industria lemnului și nu se vor include și alte sectoare se propune un uh, regim diferit, dacă am înțeles bine, prin care unele sectoare vor uh, da o raportare la nivel național și altele la nivel de proiect, ceea ce după noi duce la mari perturbări și diferențe. S-a propus o extindere a domeniului de aplicare care ține cont de faptul că companiile, după părerea raportorului, ar trebui să uh, ofere informații suplimentare față de cele existente, Comisia a făcut eforturi pentru a asigura un uh, echilibru al acestei propuneri, s-a încercat uh, sporirea transparenței și a bunei guvernanțe, dar în același timp nu a dorit să defavorizeze la nivel concurențial companiile europene uh, aceste informații de ordin de natură sensibilă s-ar putea să reprezinte un risc competitiv pentru companii într-o măsură în care alți actori din domeniu nu au luat aceleași măsuri semnificative pe care le propunem noi acum. Mă refer aici la Asia, dar nu numai, fiindcă nici SUA nu a adoptat măsurile de aplicare a legislației Dodd-Frank. Noi am dori să se sublinieze faptul că există riscul unor discrepanțe între regimurile de raportare care, s-ar, care vor fi puse pe picioare, ceea ce va duce la nevoia ca companiile să elaboreze câteodată două sau mai multe rapoarte simultane. Noi preferăm o abordare pe viitor, odată cu revizuirea, care să ducă la o recunoaștere reciprocă la nivel internațional și poate, pe termen mediu și sau lung, ar putea să vedem dacă putem ajunge la standarde mondiale mai degrabă decât să impunem acum uh, cerințe mai stricte pentru uh, companii, în timp ce acestea nu sunt valabile la nivel universal. Încă un aspect uh, care se regăsește în acest proiect de aviz îl reprezintă faptul că pragul de materialitate de relevanță. Acest prag de relevanță pentru um, guvernul uh, beneficiar um, înseamnă că trebuie să fie clarificată relevanța plăților și acest uh, noi suntem de părere că ar trebui să fie relevant pentru guvern, nu pentru companie, așa cum s-a cerut, fiindcă astfel nu se ajunge la consolidarea transparenței, ceea ce ne dorim ceea ce este relevant pentru o multinațională s-ar putea să nu fie deloc relevant pentru o țară terță săracă. Iată de ce am abordat această poziție, dat fiind că noi dorim uh, ca uh, companiile să ofere cât mai multe informații privind finanțarea oferită țărilor terțe pentru ca apoi guvernele să poată fi să fie trase la răspundere pentru a se putea monitoriza folosirea acestor fonduri. Acest prag de relevanță este foarte important, după părerea noastră, dar fiind că publicarea informațiilor cu privire la unele plăți mai mici ar putea să fie contraproductive și ar încărca sistemul și ar fi, uh, s-ar opune chiar principiului transparenței până la urmă. Deci trebuie să revizuim acest lucru. Apoi, în ceea ce privește scutirile, derogările, acestea sunt limitate doar în cazul situațiilor în care există riscul ca riscul pentru angajații companiilor la nivel penal de pildă, Comisia nu dorește să dea un cec în alb dictaturilor uh, din țări terțe care ar putea să dorească să se folosească de această legislație pentru a pune bețe în roate transparenței. Noi dorim ca dacă să ne folosim de aceste sisteme numai în cazul în care angajații sunt într-o situație de risc, aceasta este poziția pe care a prezentat-o noi. Bineînțeles că se poate, dacă există o revizuire pe termen scurt, să uh, avem și o um, clauză caducitate pentru a um, nu se aplica această legislație constrângătoare în țări terțe, acolo unde este cazul, dacă vom avea dialoguri tripartite mai târziu în cadrul discuțiilor, vom avea în vedere și această posibilitate. Deocamdată aceasta este poziția noastră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Uh, Tokia Saifi a cerut cuvântul. Aș dori să iau cuvântul după domnul Scholz, care tocmai a sosit. Eu o să iau cuvântul în calitate de raportor din umbră de la PP. Thank you, Mr. Chair. Uh, unfortunately... Mulțumesc, domnule președinte. Am... Uh, s-a schimbat ordinea de zi, trebuia să fiu dimineața. Eu eram la altă ședință, n-am putut urmări întreaga discuție și toată explicația comisiei, dar fiindcă am sosit prea târziu, dar uh, mulțumesc uh, uh, Saifi pentru că mi-ai dat ocazia să ridic câteva aspecte acum. Aș dori să vă spun limpede, încă din capul locului, că DV este comisia competentă pe fond și urmează poziția AFET. Um, uh, it's another directive, excuse me. Îmi cer scuze, este vorba despre altă directivă, spune vorbitorul. Punctele 18 și 19, uh, competent pe fond, este jurii. Uh, Încercăm să urmăm poziția AFET. Am încercat în aviz să mă ocup de exercițiul definirii domeniului de aplicare. Am înțeles faptul că Comisia încearcă să să se plieze poziție exprimată de Consiliu. Dar eu aș uh, dori să se uh, păstreze diferența între diversele comisii ale Parlamentului European care încearcă, DEVE și AFET, care încearcă să uh, extindă domeniul de aplicare. Încercăm să găsim o poziție clară în ceea ce privește transparența, nu numai în ceea ce privește industriile extractive, dar uh, și în domeniile unde uh, încercăm să demarăm uh, silvicultură, agricultură și așa mai departe, unde dorim să se clarifice lucrurile și să se ajungă la o transparență sporită. Aș dori să mm, îi rog uh, pe ceilalți raportori din umbră să ne întâlnim, să găsim o abordare comună. Văd că nu avem prea mulți raportori din umbră prezenți. Și să încercăm astfel să respectăm calendarul inițial de la juri și să putem vota în luna iunie la ședința comisiei. Doamna Saifi, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Scholz și comisiei pentru explicații asupra acestui dosar tehnic. Sunt de acord, ne avem nevoie de mai multă transparență, toată lumea ar avea de câștigat de pe urma acesteia. Iar aceste două propuneri reprezintă un mare pas înainte. În ceea ce privește modalitățile și modificarea directivei 2004 pe 109, despre care s-a vorbit, dar dori să uh, fac niște adăugiri prin intermediul amendamentelor. Aceeași dezbatere a avut loc în toate comisiile consultate, numeroase sunt acestea. Mi se pare foarte important să se definească noțiunea de proiect în această directivă și aici voi înainta în acest sens un amendament. Ar mai fi și alte aspecte pe care doresc să le discut cu domnul raportor în ceea ce privește obligația de raport, obligativitatea raportării la nivelul tuturor industriilor, nu cred că nu trebuie, eu nu cred că trebuie impusă această obligativitate prea curând. Trebuie să ne asigurăm că se pune în aplicare în mod corect directiva în industria exploatării forestiere și extractive, după aceea să tragem învățămintele și cu ocazia revizuirii să ne gândim dacă am mai putea să extindem aceste, această obligativitate și la alte sectoare. În ceea ce privește derogarea pentru um, întreprinderile care respectă flect, am unele nelămuriri aici. Uh, S-ar putea ca unele întreprinderi să profite de această derogare pentru a nu-și uh, respecta obligațiile. Eu aș dori să avem o legislație omogenă. Avem nevoie și de un studiu înaintea legislației. Iată, deci câteva aspecte pe scurt pe care doream să le exprim, uh, domnule raportor. Bineînțeles, putem discuta mai pe larg după aceea. Dau din nou cuvântul raportorului ați uh, ascultat uh, cele spuse de comisie și de doamna raportor din umbră cu privire la propunerea dumneavoastră și cu privire la obiectele ridicate cu privire la obligativitatea uh, raportării și publicării informațiilor. Mulțumesc, domnule președinte, am ascultat cu mare atenție cele spuse. Aș dori să mă refer la două aspecte ridicate de colega Saifi. Bineînțeles, trebuie să ne ocupăm trebuie să ne referim la uh, situația de programare la nivel țărilor. Deci raportarea uh, țară pe țară sau proiect pe proiect să vedem dacă n-ar trebui să avem o abordare mai eh, extinsă încă de la început. Discutăm acest aspect și cu celelalte comisii deja. Pentru a avea o abordare comună a Parlamentului European, eh, unică în ceea ce privește transparența. Trebuie să vedem care este interesul țărilor respective și care este interesul comisiei fiindcă există poziții divergente, dacă am înțeles eu bine, care ar putea să ne permită până la urmă să creăm transparență sporită și cooperare reciprocă. conturând un cadru pentru întreprinderile mai mari, dar nu numai pentru cele mari, ci și pentru IMM-uri, care trebuie să fie incluse în directiva viitoare. Am putea avea, deci, un prilej de a intra în amănunte în discuțiile cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Încheiem astfel dezbaterea. Termenul de depunere a amendamentelor, 1 iunie, la prânz, pentru ambele avize. Am terminat lucrările pe ziua de astăzi. Ne întâlnim din nou mâine. But for lack of audience, we'll... Uh... <laughs> nu avem prea multă lume, lume prezentă în sală și o să amânăm anunțul pe care doreai să-l faci. Mâine la ora 9 ne întâlnim și mai avem multe, multe dosare pe care să lucrăm. Vă mulțumesc!